Înainte să vă dau cuvântul, există observații la procesul verbal din iunie? Se adoptă. Doamna Auken, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi